Sehr geehrte Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, bun venit la ședința Comisiei Jurii. Domnul Lene ni se va alătura pe parcursul după amiezii, însă noi vom trece direct la tratarea punctelor de pe ordinea de zi și anume începem cu punctul 1, ordinea de zi. Vreau să vă amintesc că mâine Vom începe ședința de după amiază la ora 15.30 și vom încheia discuțiile la ora 19. Acum dați-mi voie să vă anunț care sunt punctele de pe ordinea de zi care vor fi amânate. În primul și în primul rând, punctul 11, raportul doamnei Lichtenberg cu privire la al 29-lea raport anual privind uh, monitorizarea aplicării dreptului UE. Tot amânat va fi punctul 14. Este avizul domnul, uh, domnului Lopez Isturios pe tema prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului. Tot amânat va fi punctul 15 de pe ordinea de zi. Este vorba de votul raportului domnului Suievca, Suievca pe tema informațiile care însoțesc transferurile de fonduri. Și va mai fi amânat punctul 28 de pe ordinea de zi. Este vorba despre schimbul de păreri cu privire la imunitatea domnului Ziobro. Și să mai adaugă câteva puncte pe ordinea de zi, și anume la punctul diverse apare apare uh, verificarea temeiurilor juridice, iar acest punct va fi discutat după punctul 18 de pe ordinea de zi. Nu vom mai... Vom, va trebui să discutăm și problematica Maiot. Trebuie să discutăm despre pescuitul de acolo, despre ceea ce se întâmplă în insulă. Și, de asemenea, trebuie să discutăm despre directiva din 2006 2.12 și încă o directivă din 2008, tot cu privire la Maiot. Deci, iată, există o mulțime de temeiuri juridice cu privire la Maiot pe care trebuie să le tratăm mâine. următoarele puncte de pe ordinea de zi vor fi discutate altcândva și anume punctul 12 dezvăluirea informațiilor nefinanciare. Acesta va fi tratat după punctul 7 de pe ordinea de zi și mai apoi punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, cele cu privire la marca comunitară, vor fi discutate după punctul 11 de pe ordinea de zi. Și punctul 23 uh, acel schimb de opinii cu privire la libera circulație a cetățenilor va fi discutat după punctul 21. Punctul 27 de pe ordinea de zi este vorba despre audierea doamnei Comi. Va fi tratat după punctul 24 de pe ordinea de zi. Și mai avem și punctul 25 de pe ordinea de zi este vorba despre anularea deciziei 2013-496. Ei bine, acest punct va fi organizat, va fi uh, discutat după punctul uh, 26 sau asta ne dorim să facem. Dacă nu există comentarii cu privire la aceste, aceste modificări, vom considera ordinea de zi drept adoptată. Văd că nu există persoane care doresc să intervină pe această temă. Prin urmare, îmi permit să vă propun să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Este vorba despre comunicările președintelui. Negocierile cu, cons- cu Consiliu cu privire la programul justiției uh, se apropie de final. La data de 7 noiembrie de la 11.30 până la 12.30 se va organiza o, organi- o ședință comună cu uh, LIBE. Ei bine, la această ședință vom uh, procede doar la votul final. Deci o ședință foarte, foarte scurtă. Cu siguranță nu veți avea obiecții vis-a-vis -vis de uh, această propunere a noastră. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre aprobarea uh, procesului uh, verbal al uh, reuniunii precedente. Este vorba despre procesul verbal al ședinței din 14 octombrie. Văd că nu există comentarii nici vis-a-vis -vis de acest punct de pe ordinea de zi și, prin urmare, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul doamnei Castex cu privire la copiile private. Aveți cuvântul. Euh, euh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor care au propus modificări față de raportul meu, ceea ce dovedește că acest subiect este deosebit de important pentru noi toți. Aș dori mai întâi să Mulțumesc tuturor celor care, precum doamna Nibler, doamna Galo, domnul Cavada, au întărit, au precizat motivele pentru care copierea privată nu poate fi înlăturată per se și amendamentele 60-61 ale domnului uh, Boris, domnul Bodu, de asemenea, care precizează cadrul de excepții pentru copiere privată, trebuie să fie compensat printr-o remunerație care să se bazeze pe evaluarea prejudiciului. Deci, sunt mulțumită de aceste amendamente. Doar amendamentul 66 al doamnei Wikstrom care în, propune să se înlăture acest sistem de redevanțe pentru copiere privată cu, și care cuprinde câteva contradicții. Acela pune probleme. Acum, cu acestea fiind spuse, mai multe elemente au fost abordate de către uh, raportul meu și au făcut obiectul unor propuneri de modificări. Opt astfel de uh, elemente vreau să le trec în revistă. Mai întâi, sistemul de licențe și compatibilitatea sau complementaritatea care ar putea exista, eventual înlocuirea unui sistem cu un nou sistem de licențe prin noul sistem de copiere privată. Multe propuneri de amendamente se referă la un sistem complementar care vine să suplimenteze cel existent. Din acest punct de vedere, deși sunt destul de sceptică în ceea ce privește felul în care cele două sisteme s-ar putea completa unul pe altul, notez totuși că marea majoritate a colegilor nu propune să înlăturăm pur și simplu sistemul de redevanțe și să-l înlocuim cu un sistem de licență. Iar asta din motive pe care și eu de multe ori le-am uh, explicat, și anume că sistemul de licențe nu garantează o, o remunerare echitabilă, mai ales drepturile exclusive, care nu sunt în beneficiul artiștilor și interpreților. Lucru care, de altfel, uh, redevanța copie privată ne permite să realizăm. Acum, cum trebuie calculată această redevanță pentru copiere privată? Eu am uh, a făcut o adăugire la raportul meu și în acest sens sunt de acord cu poziția exprimată de către colegii mei, domnul Boris, doamna Nibler, domnul Sviefka și anume că această percepere a acestei taxe trebuie să se facă acolo unde are și are locul de reședință artistul respectiv. Și în acest sens respectăm decizia luată de către curte. Acum, pentru a completa acest dispozitiv și pentru a ușura instaurarea acestei uh, taxe, acestei redevențe, Cred că trebuie să cerem Comisiei Europene să evalueze pertinența creării unui astfel de portal european care ar permite importatorilor eventual și vânzătorilor online să uh, aibă aceste drepturi printr-un site internet unic. Știm că acest lucru este deosebit de important, mai ales când vine vorba de vânzări online și în acest sens merge și amendamentul meu 97. Uh, Acum, transparența în ceea ce privește sumele care sunt în joc pentru această redevență. Evident, eu mă opun amendamentelor 34 și 110 ale doamnei Irș, care de fapt contravin principiului însuși de transparență. Și în acest sens aș susține mai degrabă amendamentele domnului Budu și doamnei Galo, care merg în direcția unei transparențe sporite și cred eu că toată transparența pe care noi am cerut-o și pe care dorim să o obținem în directiva în ceea ce privește uh, directiva aferentă, e bine, toate aceste lucruri ne garantează faptul că va exista o utilizare transparentă a sumelor obținute din aceste redevențe. Acum, în ceea ce privește uh, exonerările și rambursările pentru profesioniștii din domeniu, Jurisprudența cere ca, în momentul în care există o utilizare profesionistă, atunci e nevoie de o exonerare, deci e diferit cu o utilizare uh, personală, privată. Eu sunt favorabilă acestui principiu de rambursare, fie rambursare, fie uh, exonerare. Și, în acest sens, vreau să precizez că mă opun uh, amendamentului 120 al doamnei Wikström, care prevede posibilitatea de rambursare care respinge posibilitatea de rambursare în cazul în care există o utilizare în scopuri profesionale și acest lucru contravine jurisprudenței. Acum, ideea ca o parte din aceste sume să fie consacrată unor acțiuni culturale și de natură socială. Din punctul meu de vedere, acest element este unul esențial, e ceva care există deja în anumite state membre care au un sistem mai perfecționat în materie de taxe pentru copierea privată și deci e o idee care a fost deja consfințită prin deciziile luate de către curte în uh, sentința Samazo, în așa fel încât o parte din aceste sume să fie în beneficiul consumatorului final, prin uh, intermediul creării unor activități de natură socială și culturală. Și deci, în acest sens, mă opun la amendamentul 123, 124, care contravin acestui principiu, sau chiar și amendamentul 129, care înlătură recomandarea de publicitate, de transparență în ceea ce privește utilizarea acestor sume. Dacă vrem transparență, atunci trebuie să avem o transparență care să fie valabilă și pentru consumatori, iar organizațiile, mai ales o, cei care organizează anumite festivaluri și care beneficiază de anumită finanțare uh, în acest sens, să știe foarte clar ă, care este situația și cum anume trebuie să fie informat consumatorul. Nu sunt de acord cu faptul că cele, procentul acela de 25% să fie utilizat tocmai pentru a înlătura taxele uh, în ceea ce privește copierea privată, așa cum propune doamna Wikström și doamna Wikström. Acum, perspectivele de viitor și anume extinderea acestui sistem la cloud computing. Am notat cu deosebit interes faptul că acest subiect este unul o preocupare mai degrabă împărtășită de mare număr din colegii noștri și că, evident, va trebui să analizăm acest, această idee și să vedem exact care este statutul tuturor tut, materialelor ce sunt astfel stocate și copiate. Și în acest sens mă bucur de faptul că s-au înaintat amendamentele 171, 70, 172, domnul Cavada, doamna Nibler, care merg în sensul acestei uh, acestor articole 25-26, cerând astfel Comisiei Europene să studieze, să analizeze această posibilitate de a extinde uh, sistemul către cloud computing și de, să evalueze de asemenea și impactul pe care acest lucru l-ar putea avea. Ne aflăm totuși într-un domeniu în care trebuie să mai uh, legiferăm în continuare. Un alt element delicat al raportului, un punct sensibil, și vreau să insist asupra lui, îl reprezintă articolul 27, în care propun, propun comisiei să lanseze un proces de gândire în ceea ce privește faptul că schimburile necomerciale să poată beneficia de o extindere a exonerărilor Uh, în ceea ce privește drepturile de autor și astfel să beneficieze de această exonerare, care să fie contabilizată în decontul final în ceea ce privește taxa pentru copiere privată. Evident, eu sunt conștientă de faptul că mai întâi avem nevoie de o definiție foarte precisă a ceea ce înseamnă schimburile acestea de fișiere în scopuri necomerciale. Trebuie să știm exact despre ce este vorba, în așa fel încât să nu cumva să întredeschidem ușa către tot felul de situații uh, de abuz, uh, site-uri care să câștige foarte mulți bani prin publicitate. Însă colegii care s-au opus cel mai puternic acestei taxe pentru copiere privată din motive de libertate în ceea ce privește utilizatorul final și consumatorul final, e bine, pentru acești colegi cred eu că această propunere, acest amendament reprezintă un punct de echilibru între o libertate sporită pentru consumatori pe de o parte și un mai, mai puține constrângeri și o, o analiză mai puțin restrictivă în ceea ce privește copierea privată pe de altă parte. Iar acest lucru merge de asemenea și în, uh, însoțește de altfel și progresele tehnice actuale. E din ce în ce mai simplu și mai ușor și mai rapid să copiezi ceva, un material. Și e din ce în ce mai greu să ai un control asupra schimburilor care există online, pe internet. Și vedem, și am văzut acest lucru în dezbaterile noastre, uh, și o vedem de altfel și în dezbatele care au loc în momentul de față în statele membre, vedem că uh, o, putem acorda o astfel de autorizație, dar cu această taxă și, pe de o parte, aceasta ar fi o atitudine sau, pe de altă parte, o atitudine mult mai represivă, dar care, până la urma urmei, costă foarte mulți bani și aduce prea puține beneficii, pentru că sunt prea, mult prea puține sancțiuni care merg până la capăt. Așa că ceea ce propun eu este, mai întâi evident, să avem o analiză a acestui sistem, să avem un studiu de impact, în așa fel încât să vedem dacă nu cumva ar putea să existe pe undeva la mijloc un sistem win-win în care toată lumea să aibă de câștigat, în care statele membre să primească uh, aceste sume uh, care rezultă din taxe, în plus, iar consumatorul să poată și el la rândul său să poată, să poată utiliza aceste opere fără a avea tot timpul această sabia lui Damocles deasupra capului. Această sabia sancțiunilor. Iată, cam aceast, aceasta, acestea erau lucrurile pe care vreau să le spun referitor la această dezbatere. Evident că uh, Uh, îmi doresc să am în continuare schimburi bilaterale cu fiecare dintre colegi care au participat. În principiu avem o ședință pe 19 noiembrie la Strasburg, o ședință a raportorilor din umbră. Cred că ați primit deja aceste invitații și până la această ședință din 19 noiembrie am să fac propuneri în ceea ce privește amendamentele de compromis, am să vi le înaintez, eventual bilateral, trilateral, și rămân în continuare la dispoziția dumneavoastră și să vedem care sunt comentariile pe care doriți să le faceți. Mulțumesc! Okay. Uh, Vă mulțumim. Domnul Swift, Swift, Swiftka are cuvântul, îmi cer scuze. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Niestety koleżanka Nibler, która jest naszym sprawozdawcą cieniem przy tym interesującym raporcie, jest dzisiaj z nami nieobecna. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, raportarea noastră din umbră nu poate fi astăzi alături de noi, s-a îmbolnăvit. Prin urmare, mi-a cerut mie să vorbesc în numele ei și mi-a cerut uh, să prezint obiecțiile sau comentariile PP vis-a-vis -vis de această temă. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc din inimă doamnei Castex pentru raportul deosebit de bun. Tema acestui raport nu este deloc una facilă, asta pe de o parte. Și pe de altă parte, această, acest raport vizează o mulțime de teme care ne interesează pe fiecare dintre noi în parte. Adevărul este însă, este tocmai că interesul vis-a-vis -vis de acest raport este mare, au fost depuse 200 de amendamente, nu-i așa, dar uh, mai există o temă foarte importantă în acest context despre care trebuie neapărat să vorbesc, și anume, din păcate, nu am ajuns la un consens uh, pe o temă esențială, și anume tema drepturilor de autor. Și acest, această lipsă de consens uh, ne afectează activitățile de ceva vreme încoace și cu siguranță vor, uh, va afecta și uh, Uh, discuțiile din viitorul mandat. Vom uh, propunerile doamnei uh, Castex sunt în esență de bun sens. Însă să nu uităm că există o serie de sisteme naționale care deja permit copierea privată și conțin de asemenea o, o serie de taxe și exonerări în ceea ce privește copiile private. Și trebuie să ținem cont și de acest context uh, național. Dar haideți să trecem la discuția privind amendamentele. Mai întâi de toate vreau să vă spun că sunt uh, deosebit de recunoscător pentru tot ce a făcut doamna Nibler, raportorul nostru din uh, umbră, în contextul acestei dezbateri care durează de ceva vreme încoace. Noi ne aflăm acum deja într-o eră digitală, nu-i așa? Și iată, deciziile noastre uh, Uh, sunt în întârziere deja, pentru că, iată, evoluția tehnologică este fără de tăgadă, deciziile legislative se lasă în continuare așteptate și tocmai de aceea trebuie neapărat să găsim o soluție cât mai rapid cu putință și cât mai eficientă cu putință. Și raportul acesta vizează tocmai o parte a acestei uh, soluții. Uh, Acum, în ceea ce privește, revin la amendamente, amendamentele mele și a celorlaltor colegi, a, doamnei Galo, etc., noi în amendamentele noastre încercăm să facem uh, o diferență cât se poate de clară între sistemul de redevențe și sistemul de acordare a licențelor. E foarte important să facem această uh, distinție. Nu suntem de acord să se facă în acest raport referire la uh, regulamentul privind partajarea datelor a fișierelor. Mm, eu consider că această temă poate fi discutată abia în viitor. De asemenea, nu suntem de acord cu propunerea rapor raportoarei în ceea ce privește mm, combaterea pirateriei și uh, legătura dintre acestea și taxe. E, e drept că cele două ar trebui să meargă în, mână în mână, însă formularea și maniera în care se realizează această uh, legătură trebuie să fie alta decât cea propusă de către doamna raportor. Și de asemenea, uh, să nu uităm de ceea ce se întâmplă la nivel național în ceea ce privește drepturile uh, de autor. Eu înțeleg că în perioada aceasta, în era aceasta digitală, e nevoie de noi principii. Însă cu toate acestea nu putem să ne grăbim. Nu trebuie să ne pripim. Trebuie să cântărim clar toate interesele în joc, atât interesele utilizatorilor, cât și interesele celeilalte părți, tocmai în această eră, a digital, a, eră digitală. Și în era digitală, drepturile de autor trebuie să fie protejate. Vreau să-i mulțumesc doamnei Castex pentru acest raport care reprezintă o bază a viitorului nostru sistem privind drepturile de autor în era digitală. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Prin urmare, putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul domnului Baltazare. Aveți cuvântul. Grazie Presidente. Con questa opinione la nostra Commissione contribuisce ai lavori della Commissione per il mercato interno. Che... Mulțumesc, doamna președinte. Uh, e vorba de un raport care a fost cerut de Comisia pentru Piața Internă referitor la practici comerciale neloiale. Există anumite divergențe între directivă și felul în care acest uh, text se aplică în uh, mod sectorial. Și am uh, semnalat aceste lacune și observăm că o aplicare insuficientă în ceea ce privește prețurile, în ceea ce privește site-urile internet, compararea prețurilor, e bine, aceste practici de asemenea trebuie revizuite. E vorba de aspecte care țin de Comisia pentru Afaceri Juridice și notăm faptul că Comisia Europeană a trebuit să amintească statele, statelor membre faptul că există o transpunere incorrectă probleme, există probleme de uh, interpretare a textului și acest lucru explică evident și lipsa de rezultate. Și Subliniez că o aplicare corectă a directivei ne va permite să ajungem la nivelul de siguranță juridică pe care ni-l dorim pentru întreprinderile care își exercită activitățile în mod transfrontalier. Și în acest sens am încercat să precizez lucrurile. Obiectivul nostru, de fapt, este armonizarea dreptului european, legislația europene în domeniu, în așa fel încât prevederi naționale care ar fi mai stricte comparativ cu legislația europeană să nu cumva să ducă la o sporire a nesiguranței juridice pentru anumiți operatori. În al doilea rând, am încercat de asemenea să acord atenție și utilizării um, instrumentelor informatice pentru consumatori și faptul că utilizarea lor induce uneori consumatorul în eroare spre exemplu, anumite uh, instrumente care permit o comparare a prețurilor. Aici e nevoie de o informație suplimentară pentru consumatorul final sau în orice caz de o clarificare a acestor informații în așa fel încât consumatorul să fie în măsură să facă cea mai potrivită alegere. Un alt aspect pe care doream să-l subliniez reprezintă rolul organismelor de uh, autoreglementare. Acestea joacă un rol important tocmai pentru a putea Uh, ajunge la uh, realizarea obiectivelor fixate la nivel european. Evident, nu trebuie să ne substituim uh, diferitelor niveluri de legiferare, însă un nivel suficient de armonizare ar putea să ne permită să ajungem la o reducere substanțială a, a poverii administrative, a poverii economice care este deosebit de ridicată astăzi. Acum, în ceea ce privește uh, Uh, jurisprudența și legislațiile la nivel național, o armonizare, dar putea să reprezinte un instrument decisiv pentru a sensibiliza și conștientiza operatorii economici și consumatorii finali. Și, în concluzie, chiar dacă există anumite directive adoptate în 2009 și există și o interpretare a acestora, transpunerea incompletă sau eronată în anumite state membre face în așa fel încât noi să ne aflăm într-o situație în care trebuie să actualizăm aceste directive și să evaluăm valoarea lor adăugată, plus valoarea pe care ar putea să o reprezinte pentru diferitele autorități care apără consumatorii. Thank you, Chair. Um, thank you, Mr. for um, presenting. Mulțumesc, doamna președinte, și aș vrea să mulțumesc domnului Baltasare pentru uh, această prezentare a raportului său. Aș vrea să fac câteva observații în ceea ce privește raportul pe care trebuie să-l facă Comisia și faptul că e nevoie poate de uh, o întărire a acțiunii Comisiei Europene față de statele membre. Evident, anumite scrisori au fost înaintate către statele membre, însă nu există deocamdată o concluzie, cu excepția Belgiei, care s-a adresat Curții Europene de Justiție. Și procedura aceasta de sancțiuni uh, este o procedură care duce până la urmă la o sporire a termenilor pentru întreprinderi și, în fine, pentru consumatori. Vom analiza cu atenție în zilele ce vor urma amendamentele ce vor fi înaintate. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Taylor. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este data de 11 noiembrie și în cazul în care domnul Baltazare nu vrea să ia din nou cuvântul, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Văd că doriți să mai luați cuvântul mi auguro... Pur și simplu pentru a mulțumi doamnei Taylor pentru intervenția sa și sper că această contribuție va sub formă de amendamente ne va permite să îmbunătățim textul și dăm nicio îndoială asupra acestui fapt. Mulțumim. Mulțumim. Trecem acum la punctul 8 de pe ordinea de zi. Este vorba despre tabelele de bord ale uh, barometrului privind justiția. Domnul Siewka are cuvântul. Przewodnicząca, na początku pewne zastrzeżenie. Nie będę mógł się niestety, koleżanki i koledzy, odnieść szczegółowo do poprawek, które już zostały złożone, ponieważ one... Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, n-am să fiu în măsură să mă refer la amendamente pentru că acestea nu au fost uh, traduse încă. Uh, Așa că nu am decât o imagine trunchiată a acestora, dar pe care vă pot totuși împărtăși, dacă îmi permiteți. Aș vrea să fac mai întâi doar un mic rezumat a lucrurilor pe care le cunosc pe această temă și care trasează deja un anumit trend în rândul amendamentelor, trend pe care l-am putut detecta. și uh, mare parte din aceste amendamente merg în direcția celor propuse de mine în raport. Câteva dintre amendamente sunt foarte prudente în ceea ce privește evaluarea a uh, textului înaintat de către Comisia Europeană, propunerii făcute de Comisia Europeană. E vorba doar de un uh, tablou de bord propus de către Comisia Europeană pentru prima dată în avantpremieră. premieră unii se pare că au înțeles greșit logica întregului exercițiu și unii au uh, cerut să fim prudenți și circumspecți față de acest tablou de bord. Dar aș vrea să mă refer la niște aspecte pe care le-am evocat deja uh, în raportul meu și care în principiu n-ar trebui să pună probleme care, și să fie incluse în um, anumite paragrafe din raport pe care le-am redactat deja. Acum, în ceea ce privește amendamentele de compromis, voi încerca să le pun la punct bazându-mă pe uh, diferențele care există uh, între statele membre în acest sens și tocmai ideea fiind să sporim eficacitatea justiției. Însă, acum dați-mi voie să subliniez ceea ce am subliniat și cu alte uh, uh, ocazii. Există anumite amendamente care au drept scop introducerea unor uh, diferențiere între statele membre, cele care funcționează mai bine și cele care funcționează mai prost. Uh, nu pot să susțin astfel de amendamente. De asemenea, nu pot să susțin și nici amendamentele care încearcă să diminueze importanța formării și antrenamentului și a trainingului oferit personalului în statele membre, pentru că noi am subliniat de atât de multe ori aceste, aceste aspecte. Faptul că ne dorim o nouă abordare în materie de justiție și pentru a avea această nouă abordare, evident că avem nevoie de un echilibru, un echilibru care să ne permită să găsim materiile de care suntem interesați și pe care să le predăm în universități, pe de o parte, dar, pe de altă parte, trebuie de asemenea să continuăm și formarea și pregătirea celor care sunt deja activi în domeniul justiției, în așa fel încât să putem spori capacitățile de management. Iar în acest sens, nu trebuie să pierdem din vedere nici diferitele tradiții uh, care există în statele membre. Săptămâna viitoare vă voi trimite câteva propuneri de uh, amendamente de compromis și sper că acestea, dragi colegi, vor fi traduse la timp în așa fel încât să le putem discuta. Însă, în principiu, nu există o discrepanță majoră a punctelor de vedere exprimate în amendamente și în raportul meu și cred eu că vom reuși să votăm destul de repede la uh, următoarea ședință a Comisiei, dacă nu mă șel, ultima săptămână din noiembrie. Mulțumim, domnule Siorca. Mă bucur, iată, că Comisia noastră tratează subiecte atât de de importante și iată aceste subiecte atât de importante sunt tratate cu uh, o o hotărâre pe măsură de către toți colegii. Ați spus deja, se va vota pe data de 26 noiembrie. Foarte bine. Doamna Taylor dorește să intervină. Aveți cuvântul. I thought I'd already asked. I... Mm, mulțumesc. Că am, am adresat o întrebare, dar de fapt nu o făcusem. Atât, așa cum am spus cum data trecută când am discutat despre acest dosar, uh, Salut acest tablou de bord privind uh, justiția, dar poate că voi fi și mai um, prudentă decât uh, alți colegi. Am depus o serie de amendamente față de raportul colegului Jivca cu privire la anumite domenii esențiale unde știu că e nevoie de niște îmbunătățiri. În primul rând, este vorba de luarea în considerare între diferențele, a diferențelor între sistemele judiciare, mai ales în ceea ce privește uh, dreptul cutumiar. Știu că o serie dintre considerente nu sunt uh, aplicabile în anumite state membre. Atunci când un stat membru nu răspunde, înseamnă că uh, se poate ca respectiva dispoziție să nu fie aplicabilă în statul respectiv. Și încă un lucru important este faptul că acest tablou de bord trebuie să fie limitat la domenii de competență ale Uniunii Europene și în primul tablou de mm, raport am constatat faptul că anumite considerații ar putea să meargă și mai departe de atât. Unele dintre amendamentele pe care le-am depus au inclus și comentarii cu privire la uh, fixarea de repere în viitor uh, și cred că este foarte important și aici să se ia în considerare sistemele naționale juridice atunci când se stabilesc astfel de niveluri de reper, niveluri um, de evaluare și acest lucru trebuie să fie luat în considerare în cadrul exercițiului următor și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că acest tablou de bord este un exercițiu util și nu doar o repetare a um, unei munci deja făcută. Îi mulțumesc oricum colegului pentru raportul făcut, dar, uh, din păcate, mai mult nu pot să spun pentru că nu știu polonă. Damit kommen vie. Mulțumim, uh, doamnă Taylor. Trecem din nou la domnul Baltazar. Este vorba despre transmiterea informațiilor cu caracter non-financiar. E ben noto, la proposta introduce... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știm, această propunere vizează să aduc amendamente directivei uh, contabile și impune întreprinderilor și grupurilor să uh, furnizeze o analiză cu privire la anumite informații cu caracter nefinanciar. principiul este comply or explain, să te conformezi sau să explici. Atunci când uh, nu se aplică politica um, și reglementările în materie, atunci trebuie să justifice o întreprindere de ce a făcut acest lucru. Sunt de acord cu abordarea Comisiei, aceasta este și cea a Parlamentului, care s-a manifestat în favoarea unei uh, um, propuneri legislative care să vizeze contabilitatea nefinanciară care să permită uh, furnizarea unor elemente suficiente pentru a se face uh, o comparație și pentru a se răspunde astfel nevoilor investitorilor și societății civile. Însă, înainte de a intra pe fondul amendamentelor, dacă îmi permiteți, voi face o lămurire în ceea ce privește principiilor uh, din spatele acestui, uh, acestei sintagme comply or explain, te conformezi sau explici, pentru că în felul acesta vom evita ambiguități cu privire la caracterul restrictiv uh, al acestei dispoziții. Domnule președinte, bine ați venit. Revenind așadar la subiectul nostru. contrar a ceea ce am putea să spunem, nu este vorba de o libertate pe care se acordă întreprinderilor în ceea ce privește uh, informațiile pe care le mm, trimit sau pur și simplu să le lasă. nu uh, vine cu nicio explicație, ci din contră este vorba de o dublă obligație care le se impune societăților. Ei bine, acestea trebuie să dea socoteală cu privire la anumite aspecte și, în plus, trebuie să uh, vină cu explicații pentru situațiile în care nu aplică politicile în vigoare în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte um, cu privire la aceste notificări. Acestea fiind spuse, amendamentele care au uh, fost depuse pentru acest proiect de aviz pot fi regrupate în trei categorii. În prima categorie am putea include modificările de ordin tehnic adică alinierea textului uh, curent cu noua directivă contabilă. Ca să spun lucrurilor uh, pe nume și simplu, practic am venit cu propuneri de simplificare a dispozitivului uh, textului cu înlocuirea cu, dispoziție dispozițiile din directiva contabilă acolo unde este nevoie. Apoi mai e vorba de o categorie de amendamente pe fondul propunerii Asta în temeiul principiilor pe care le-am uh, menționat uh, mai devreme, și anume flexibilitate și comparabilitate. Așadar, este vorba de o îmbunătățire vizată a notificărilor furnizate și apoi o indicare mai clară și mai detaliată a um, domeniilor, a subiectelor um, um, care sunt acoperite de aceste notificări. De exemplu, informații um, în ceea ce privește um, aspectele de mediu, cum ar fi um, emisiile de dioxid de carbon, energii regenerabile și așa mai departe. Tot în spiritul oferirii de informații comparabile în beneficiul consumatorilor sau investitorilor, am mai venit cu o propunere care încurajează utilizarea unor norme recunoscute la mm, nivel instituțional. Și apoi uh, am venit și cu o prezentare a, mm, mai scurtă a principiului de risc. Asta în scopul apropierii uh, anumitor notificări cu privire la produse sau mm, relații comerciale ale unei societăți. Informațiile așadar privitoare la riscuri uh, um, în cadrul uh, practicilor întreprinderii pentru evitarea unor practici negative în, în termen de concurență. E bine, la acest, copii, la acest capitol am um, dorit o limitare a notificărilor pentru că acestea uneori ar putea să vină în um, defavoarea intereselor întreprinderii. Și apoi eu consider că această propunere reprezintă un prim, pla, un prim pas către um, consacrarea unor um, dispoziții mai um, consolidate în ceea ce privește răspunderea corporativă a întreprinderilor. Dar eu, eu mă opun uh, extinderii acestor obligații uh, la întregul lanț de subcontratanți sau uh, în întregul lanț de distribuire. Cred că ar fi bine și oportun să se lărgească domeniul de aplicare al dispozițiilor uh, legale la procesul de așa numită uh, due diligence dar asta în măsura în care aceste dispoziții uh, ar avea însemnătate în ceea ce privește punerea în aplicare de către uh, întreprinderi. De asemenea, a mai existat o propunere de uh, furnizare acestor informații pe fiecare stat uh, uh, în parte pentru acele întreprinderi care au o activitate transnațională. Aici sunt de acord că ar fi bine să um, aplicăm niște politici mai stricte pentru lupta împotriva evaziunii fiscale, mai ales în ceea ce privește transferurile de capital către state terțe, așa numitele paradisuri fiscale în special. E nevoie de mai multă transparență în acest domeniu. Acest lucru ar permite o îmbunătățire a încrederii consumatorilor în ceea ce privește operațiunile multinaționalelor și, de asemenea, prin aceasta, investitorii ar avea acces la mai multe informații care le-ar permite să analizeze mai bine riscurile uh, Um, economice, reputația unei uh, întreprinderi și pentru a-și face o idee mai clară asupra activității unei societăți, dacă este vorba de um, o, întreprindere solidă și ar putea prin acesta să își lăgească portofoliul de investiții. Însă aici consider că trebuie să se țină cont și de diversitatea sectoarelor, precum și de diversitatea legislațiilor și de asemenea să se țină cont și de riscurile uh, legate de difuzarea de uh, informații. Um, a avut loc stato da parte dei cinesi. O vizită a președintelui nostru în China, una care a fost uh, foarte interesantă și acolo s-a pus și problema divulgării de mm, informații, care în China este considerată ca un fel de trădare a secretelor de, de divulgare a secretelor de stat. De asemenea, trebuie să ne gândim uh, așadar la aceste riscuri asociate divulgării unor informații sensibile. Cu Acestea fiind spuse, e important să se găsească mereu un punct uh, comun de înțelegere și să respectăm uh, totuși un uh, principiul transparenței, dar fără să periclităm interesele întreprinderilor și anumite um, considerente juridice. În acest sens, cred că ar fi util să luăm uh, aceste limitări în ceea ce privește notificările uh, dar, um, pentru fiecare stat în, uh, spat, în parte, dar ar fi nevoie de o abordare moderată, bine gândită, care să nu aducă prejudicii uh, fondului proiectului de test. De aceea uh, propun un uh, amendament uh, la articolul 41 al directivei contabile uh, și acolo să se um, introducă o obligație pentru marile um, întreprinderi și pentru um, entitățile de interes public să publice un raport anual și pentru fiecare stat în parte în care să uh, menționeze activele, pasivele, subvențiile și investițiile. Acestea fiind spuse, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile aduse. Și de asemenea vreau să mulțumesc comisiilor pentru aviz, care sunt destul de numeroase, pentru contribuțiile făcute și de acestea. Aș vrea să reamintesc că data de, de depunere a amendamentelor este 12 noiembrie. Mulțumesc și îmi pare rău că am vorbit prea mult. Mulțumim, domnule Baltazare, dar trebuie să-i mulțumesc și doamnei Regner pentru, uh, pentru că m-a suplinit. Acum trecem la lista oratorilor. Mai întâi de toate, domnul Coferati. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. E... Mulțumesc, domnule președinte. Avem de face aici cu o dispoziție foarte importantă. Și este vorba de un domeniu foarte complicat, cel al răspunderii întreprinderilor. Cred că în, următoar, în, următorul, în următoarea legislatură vom putea să revizuim uh, întreg uh, cadrul legislativ cu privire la răspunderea uh, socială a întreprinderilor. Activitatea colegului Baltazare mm, a fost una, desigur, cu caracter pozitiv. Mm, și-a elaborat textul cu multă mm, diligență și aș putea spune că, totuși, uh, unele dintre punctele abordate de dumnealui necesită niște lămuriri, astfel încât, până la urmă, prin această măsură, să um, regăsim un maxim de coerență față de ceea ce s-a pus deja în uh, aplicare în același domeniu. Cât despre această posibilitate de a nu comunica uh, Um, informațiile necesare dacă acest lucru ar fi în prejudiciul intereselor întreprinderii. Ei bine, în acest domeniu, această limitare cred eu că riscă până la urmă să priveze de orice sens această măsură, pentru că până la urmă, practic, întreprinderile um, iau decizia cu privire la ce poate să le aducă prejudicii intereselor lor. Până la urmă, este vorba de informații care se referă la structura uh, întreprinderii, la instanțele și la um, chestiunile care ar putea să fie în prejudiciul întreprinderii. Dacă, de exemplu, e vorba de informații de mediu, Um, e clar că dacă nu vor să facă aceste divulgări, e vorba de niște practici care nu sunt tocmai corecte. În al doilea rând, raportorul exclude posibilitatea de a se trimite um, informații cu privire la lanțul de aprovizionare și de subcontractanți. Ei bine, Aici cred că ar trebui să asigurăm o simetrie a informațiilor furnizate de către um, întreprinderi și pe domenii, fiecare în parte. ar trebui să avem aceeași structură, aceeași logică, ca și în cadrul achizițiilor publice licitațiilor publice. Și apoi, în ceea ce privește pragul, acel prag de 250 de angajați, care este cel aplicat în acest moment. Ei bine, acesta vin în discrepanță cu um, um, pragul mai ridicat care este um, propus aici. Ar fi greu așadar să facem o apropiere a textelor, cel în vigoare și cel propus încă un lucru și aici uh, voi ține cont și de solicitarea propunerii uh, Comisiei Europene. Această uh, oferire de informații pentru fiecare stat în parte. Când e vorba de comportamentul fiscal, bine, acest lucru este legat direct de reputația unei întreprinderi, dar de asemenea este legat uh, direct și de realitatea concurenței de pe piață. Și atunci aceste informații, accesul la acestea este deosebit de important. Toate acestea vor uh, duce la o, evoluție pozitivă a mecanismelor de comparare care să permită creșterea pieței pe baza unor norme împărtășite de toată lumea și pe baza respectului uh, normelor. Taylor, Doamna Taylor. Thank you, Chair. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect de raport. Așa cum am mai menționat, această propunere a Comisiei este deosebit de importantă pentru că transparența este esențială pentru a îmbunătăți modul în care întreprinderile um, tratează chestiunile legate de impactul activităților asupra societății, inclusiv drepturile omului, chestiuni de mediu și așa mai departe. Acestea fiind spuse, salut raportul domnului uh, uh Baltazare și sprijin uh, cele spuse de domnului în multe puncte, dar aș mai avea câteva comentarii totuși. În primul rând, uh, mă bucur să văd că s-a făcut uh, Uh, apel la o trimitere la um, due diligence, la diligența necesară, dar cred că este nevoie de, cred că aici trebuie să ne gândim uh, și la anumite obstacole care ar apărea, mai ales în ceea ce privește lanțul de aprovizionare al companiilor, o chestiune ridicată de mai multe ori, mai ales în ceea ce privește uh, părțile implicate. Apoi, în ceea ce privește transparența de către întreprinderile mai și uh, mai ales în ceea ce privește chestiunile de mediu și cele privind drepturile omului și asta în uh, încercarea de a evita unor uh, evitarea unor catastrofe de genul celor petrecute în trecut. Ei bine, în acest sens voi avea amendamente de depus. Apoi, la amendamentul 8, în ceea ce privește mai, multe, mai multă transparență în ceea ce privește informațiile uh, de mediu, drepturile omului, uh, informații cu privire la măsuri anticorupție. bine, această chestiune a fost uh, menționată de părțile implicate, de actorii vizați, cum că nu este o măsură suficient de detaliată în această propunere. Apoi, la 19 ce aș avea un amendament. E vorba de informațiile cu privire la uh, riscuri um, um, mai ales în ceea ce privește informații care ar putea să fie utilizate în negocieri. Înțeleg logica de aici și am o preocupare cu privire la faptul că aceste informații ar putea să fie um, folosite în mod greșit și că ar putea să apară anumite neconformități. Sunt de acord cu Comisia că ar, ar trebui să existe o alegere a cadrului um, utilizat din motive de comparabilitate și n-aș vrea să impun un anumit cadru, dar cred că ar fi important uh, să se folosească unul dintre cadrele recunoscute care sunt deja utilizate de către companii și poate um, că ar fi um, rezonabil să se um, utilizeze și un cadru european. Există și unele internaționale. Aici ar fi poate bine să înlocuim acel make cu shell. Acestea sunt uh, comentariile mele. Aștept cu interes uh, discuțiile pe această temă. Mulțumim, doamna Tain. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest uh, raport foarte complex și foarte echilibrat. La fel de echilibrate sunt și amendamentele și pentru acestea vreau să mulțumesc. De la bun început vreau să spun că nu sunt de acord cu Comisia. Nu cred că o mai mare transparență și mai mare obliga o mai multă obligație de a raporta va duce la mai multă competitivitate. Asta trebuie dovedit. În raport se spune că răspunderea socială înseamnă competitivitate. Ei, nu mi se pare corect. Raportarea implică costuri și, prin urmare, obligații de raportare duc la o scădere uh, a competitivității e cât se poate de logic. Am uh, încheiat uh, discuții pe marginea unor proiecte de lege, am luat niște decizii uh, la nivel european de curând, care trebuie să fie în curând puse în aplicare la nivel național. Ei bine, Acum ce facem? Venim cu o nouă propunere, o nouă propunere care va duce practic la spărirea poverii administrative. Am tot spus că pur și simplu nu le dăm companiilor timpul necesar pentru a implementa deciziile noastre. Pur și simplu venim cu noi și noi uh, decizii și noi și noi obligații. Ne-am tot certat pe tema rapor, rapoartelor uh, uh, pe fiecare țară în parte. Spuneam unii dintre noi că aceste rapoarte ar putea contribui sau ar, ar putea duce la, la uh, scăderea ale competitivității și la nivelul companiilor Acum tocmai am aflat uh, că, iată, China ne um, se ascunde în spatele secretului de stat. Am, am spus de la bun început că se va ajunge la așa ceva, uh, dar iată, nimeni nu m-a ascultat. Noroc că am mers acum în, uh, în China și am văzut la fața locului că, iată, cele spuse de mine cu mult timp în urmă sunt într-adevăr reale. În momentul în care purteam de, discuții în, în trecut cu privire la această raportare de țară, pe fiecare țară în parte, a, au existat voci care susțineau clar că până și Rusia, până și China vor accepta aceste rapoarte. Ei bine, iată, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Eu aș pleda uh, pentru includerea acestui raport în într-un alt document și nu în acest uh, raport privind activitatea companiilor, așa cum se uh, Uh, cum se propune în raportul dat. Toți cei care știu cum funcționează lumea afacerilor știu prea bine că raportarea finală este întotdeauna creată în, ultima, în ultimul moment, că nu există niciun, niciodată suficient timp la dispoziție pentru crearea rapoartelor contabile. Ei, dacă vrem ca și aceste rapoarte de țară să fie anexate raportului contabil, Uh, e clar că multe companii nu se vor descurca prea ușor din pricina lipsei de timp. Um, unele companii, e drept, fac deja aceste rapoarte sau includ aceste rapoarte în uh, raportul contabil, dar există multe alte companii, mult mai multe alte companii, care e clar că nu vor reuși să, să adopte și să implementeze această propunere. Uh, e clar că majoritatea companiilor sunt companii mici și mijlocii, Uh, și trebuie să ținem cont de situația acestor uh, companii mici și mijlocii. În ceea ce privește pragurile de angajați ai companiilor, eu nu vreau ca acest prag să, cad, să scadă de la 500 la 250. Nu trebuie să încercăm sau să obligăm companiile să angajeze din ce în ce mai multe persoane la departamentul contabil, de contabilitate. Nu, nu e normal să um, cerem crearea de astfel de locuri de muncă. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului raportor pentru că a prevăzut ca toate acestea să nu uh, fie evaluate de evaluatori independenți sau separați, pentru că acești evaluatori suplimentari ar fi uh, reprezentat o nouă povară Uh, fiscală sau un, o, o nouă povară administrativă pentru companii. Ei bine, pe ansamblu, toate aceste propuneri nu duc la mai multă uh, competitivitate. Nu, nu fac nimic altceva decât să crească numărul de locuri de muncă alocate Departamentului pentru Contabilitate a companiilor. Poate că asta nu e o tragedie pentru companiile mari, dar uh, pentru companiile mai mici, pentru cele care nu se bucură de cine știe ce investiții din exterior, uh, așadar pentru companiile care toate, pentru care toate aceste prevederi nu au absolut niciun fel de re- relevanță, uh, propunerile acestea cu siguranță vor avea doar efecte negative și nu vor duce nici pe departe la creșterea competitivității. Deci, costuri suplimentare, costuri suplimentare care cu siguranță nu vor uh, duce neapărat la uh, o creștere a veniturilor. Deci eu vreau ca toate acestea să fie separate, raportate. raport stările acestea trebuie să nu aibă nimic de a face cu rapoartele contabile de fine de, fine de, de an. Să nu uităm că deja companiile noastre nu se descurcă prea bine pe plan internațional. Prin directiva contabilă le-am împovărat deja pe companiile europene cu o grămadă de noi uh, sarcini. Trebuie să fim uh, conștienți de faptul că toate costurile pe care le creează deciziile noastre trebuie să fie la un moment dat amortizate și trebuie să le permitem companiilor să, să amortizeze aceste costuri, nu să venim cu noi și noi propuneri legislative care nu vor face nimic altceva decât să distrugă companiile. Doamna Regner. Vă mulțumesc, domnule președinte. E clar că acest raport este foarte important. Ne dăm seama de această importanță a raportului și uh, datorită avizelor care, iată, sunt create de alte, de un număr mare de alte comisii ale Parlamentului European. Ah, vreau de la bun început să spun că aici e vorba despre competitivitate, asta în primul și în primul rând, dar mai este vorba aici și despre de credibilitatea companiilor mari. Știți prea bine că există, au existat o mulțime de scandaluri de la fabrici care au uh, Um, izbucnit în flăcări, care au fost turoase de flăcări în Bangladesh și multe alte cazuri de acestea problematice. E bine, și date fiind aceste scandaluri, e clar că Parlamentul European trebuie să se implice, trebuie să vină cu proiectele legislative raționale la nivel uh, european. E nevoie de o, o cimentare a credibilității companiilor europene dacă acestea ies să fie competitive pe plan mondial. De asemenea, domnul Cofferati a spus cât de importantă este coerența și sunt întru totul de acord cu el. E drept că trebuie să există o legătură între această decizie și celelalte decizii pe care le-am luat nu cu mult uh, timp în urmă, cele privind uh, directiva privind transparența și uh, directiva contabilă. Va mai trece ceva timp pentru, până la implementarea acestei, acestor directive. Prin urmare, hai să le să lăsăm statele membre să aibă suficient timp la dispoziție, dar în orice caz deciziile următoare trebuie neapărat să fie implementate de asemenea. Și sunt de acord cu rapoartele țară pe țară. Sunt uh, uh, de asemenea de părere că uh, pragurile acestea trebuie să fie cât mai scăzute cu putință. 250 de angajați mi se pare că este o cifră potrivită, prin urmare sunt nu sunt de acord cu cei care doresc păstrarea ridicată a pragului. Doamna Lichtenberger, vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles, prima reacție este aceea de a ne plânge de, iată, noile decizii care vor impedimenta evoluția pozitivă a companiilor europene pe piața mondială. Dar, să, pe de altă parte, să nu uităm că aceste cerințe privind transparența nu vin așa din cer, uh, Uh, ci uh, au apărut din pricina faptului că, iată, ne-am confruntat cu o mulțime de situații dramatice. Și tocmai în uh, lanțul de producție și în lanțul de aprovizi aprovizionare, au existat o mulțime de scandaluri care s-au, s-au uh, bucurat de atenția publică și, date fiind uh, aceste probleme, e clar că dacă noi, Europa, ne considerăm a fi o, com- o comunitate a valorilor și principiilor, atunci aceste principii și valori ar, ar trebui să se, să se reflecte și în, să se reflecteze și în uh, activitățile companiilor noastre. Până la urmă, Ideea e că multe dintre aceste mari companii deja își fac publicitate pornind de la activitățile lor pe piață. Deci companiile deja sau unele dintre ele deja investesc în aceste, în această publicitate care se bazează pe activitățile uh, în străinătate. Dacă însă o companie mare începe să prezinte cine știe ce proiecte demarate în Africa care nu fac nimic altceva decât să acopere cine știe ce alte activități neloiale ale aceleiași companii. Iar pe de altă parte avem companii care sunt loiale și uh, fac tot ceea ce trebuie, atunci e clar că avem de-a face cu o situație de dezechilibrată. Și în acest sens, transparența, noile cerințe privind transparența ne-ar putea ajuta la reechilibrarea situației pe piață. Uh, Acum, în ceea ce privește transparența, cu siguranță aceasta este uh, importantă. Transparența, da, implică costuri, dar costurile acestea pe termen lung cu siguranță vor fi amortizate și se vor dovedi a fi un atu pentru compania care face aceste investiții. V-am spus deja că investiții se fac pe latura uh, sporirii publicității. Și Pornind de la investițiile făcute în acest domeniu, e clar că cine știe ce scandal care izbucnește undeva la nivel mondial și se bazează pe unele, pe alte activități ale aceleiași companii care face, își face publicitate pe, semea, pe seama proiectelor demarate undeva în Africa, va uh, Uh, avea mari și negative influențe asupra competitivității respectivei companii. Ei, tocmai de aceea, iată, prin cerințele, ob- crearea acestor obligații, de, acestei obligații de transparență, nu facem nimic altceva decât să ajutăm pe termen lung companiile. Și de asemenea îi ajutăm pe consumatori, pentru că eu cunosc foarte mulți oameni care iau deciziile lor comerciale pe baza renumelui și activităților uh, de mediu, sociale, etc. a furnizorului. Și dacă tot vorbim despre lanțul uh, de aprovizionare, în momentul uh, în care am discutat despre licitațiile publice, vă amintiți ce discuție am avut despre problema subcontractării și despre problemele generate de uh, greutatea de a-i trage la răspundere pe subcontractanți sau pe cei care au câștigat inițial licitația. Prin urmare, eu consider că, iată, lanțul de aprovizionare trebuie să fie cât mai transparent cu putință, tocmai pentru a evita astfel de probleme. probleme. Eu consider că e neapărat importantă includerea problemelor sociale și de mediu în ra- raportare, tocmai am fost, ne-am întors din China și am văzut tare bine cât de importantă sau este sau cât de importantă poate fi poluarea în activitățile în rândul opiniei publice, dar și în uh, activitățile comerciale. Știți prea bine ce se întâmplă în China, acolo unde poluarea în aer uh, sau cu anumite substanțe depășește de 10 de ori pragurile admise în uh, Uniunea Europeană, ei, oricum e important ca toate activitățile de mediu ale companiilor să fie într-adevăr raportate într-o manieră cât se poate de transparență cu putință, transparentă cu putință, pentru că aspectele de mediu sunt esențiale. Sunt de acord cu multe dintre amendamentele depuse, voi mai depune și eu amendamente. Raportul în sine mi se pare foarte important, mi mi se pare important să se creeze acest cadru cât se poate de clar în contextul mare al raportării și uh, tocmai în scopul acesta am uh, citit câteva dintre rapoartele publicate de unele companii pe site-urile lor de internet eu știu cât costă astfel de rapoarte și dați-mi voie să vă spun că acestea costă acesta costă mult și tocmai de aceea eu cred că și trebuie neapărat să facem, să luăm deciziile cât mai bine cu putință, deciziile noastre trebuie să fie cât mai fundamentate cu putință și în centrul deciziilor noastre trebuie să, afle, să se afle neapărat aspectele sociale, de mediu și de protejarea drepturilor omului. Și încă ceva am inclus deja o mulțime de aspecte de același gen în uh, directiva, noua directivă contabilă și prin urmare mie nu mi se pare că facem uh, sau că am face o mare greșeală uh, venind cu o nouă decizie care practic fundamentează și mai mult aceste elemente pe care deja le-am, le-am inclus în acte legislative anterioare Uh, prin urmare, haideți să facem tot ceea ce trebuie pentru ca actele noastre legislative să fie cât mai coerente cu putință. Mulțumesc foarte mult, domnul Baltazare. Intervenuti pur d'angola. Mulțumesc, doamna, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit într-un sens sau altul. Unii sunt de părere că raportul este prea restrictiv, alții ba din potrivă că mergem prea departe. Un raport de acest tip nu poate fi redactat împotriva întreprinderilor, ci mai degrabă în conlucrare cu întreprinderile, știind foarte bine că mare parte din întreprinderi în ziua de astăzi au înțeles faptul că transparența reprezintă uh, un element de competitivitate. Deci, în acest sens, nu sunt absolut de acord cu doamna Taylor. Răspunderea socială a întreprinderilor nu reprezintă o povară suplimentară, ci e vorba de introducerea unor limite, unor introducerea unui cadru în care aceste întreprinderi trebuie să se înscrie și să evolueze astăzi. Evident, am ținut seama de o serie întreagă de parametri, parametri de mediu, parametri sociali, economici și știm, știm foarte bine faptul că aceste caracteristici sunt cele care definesc cât mai bine o întreprindere, care îi permit să creeze o nouă legătură cu investitorii, cu clienții. Evident, nu ne putem permite să impunem unei întreprinderi anumite obligații care ar putea să reprezinte un prejudiciu față de competitivitatea lor, față de activitățile desfășurate. Și, în acest sens, înțeleg faptul că noastră ați amintit exigența de coerență. Însă, întreprinderile trebuie să accepte anumite limite, mai ales în ceea ce privește anumite informații pe care doresc sau nu doresc să le divulge. Spre exemplu, în ceea ce privește secretul industrial. Este evident că printre informațiile ce trebuie să fie divulgate pot indica faptul că o întreprindere respectă anumite prevederi, dar nu trebuie ca riscul să fie unul uh, inutil. Acum, în ceea ce privește întregul lanț de subcontractanți, de furnizori, uh, mi se pare că, de fapt, comentariile dumneavoastră și, de fapt, și ceea ce am scris eu în raport merg în aceeași direcție. Pragul a fost scăzut, e adevărat. Acum, dacă noi cerem tuturor întreprinderilor care furnizează anumite servicii sau bunuri către alte întreprinderi sub formă de uh, subcontractare, atunci transferăm o astfel de obligație de la o întreprindere la alta. Evident, într-o lume perfectă, într-o lume ideală, ar trebui să extindem această obligație de raportare a informațiilor nefinanciare. Dar aici, dacă impunem dacă impunem această exigență către 18.000 de întreprinderi europene care au o cifră de afaceri ce depășește un anumit prag, e bine, eu cred că în fond și la urmă urmei acest prag nu este nici prea ridicat, nici prea scăzut. E cifra potrivită. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru aceste observații și voi ține seama de observațiile dumneavoastră, voi modifica raportul în așa fel încât acesta să oglindească uh, uh, părerea majorității comisiei noastre și, dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez încă un aspect. Însă nu pentru a crea o polemică, ci doar e vorba de o observație. Sincer, Rusia, China nu sunt poate cele mai bune exemple în materie de transparență și de informare în materie de întreprinderi. De aceea cred eu că nu e poate exemplul pe care noi ar trebui să-l urmăm sau din care ar trebui să ne inspirăm. Mulțumesc! Mulțumim! Data de 12 noiembrie este data limită de depunere a amendamentelor, după cum domnul Baltazar a spus deja. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Uh, insolvența este, este raportul meu. Voi spune câte ceva despre el. S-au uh, depus 27 de amendamente. Două dintre ele se referă la uh, la inițierea procedurilor de insolvență fără uh, sesizarea unei, unui tribunal. De asemenea, doamna Lichtenberger a depus o serie de amendamente care mi se par foarte bune cu privire la procedurile secundare și grupul meu a depus amendamente de aceeași factură. În ceea ce privește amendamentele uh, socialiștilor, uh, am unele probleme cu unele dintre amendamente, unele dintre amendamente care se referă la drepturile salariaților. Cred că trebuie să cercetăm mai bine situația pentru a vedea cum anume putem să uh, să stabilim un echilibru perfect între deciziile europene și uh, legislația națională. Eu am senzația că totul merge bine, că vom ajunge la un consens perfect cât mai curând cu putință în comisia noastră. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc pentru asta tuturor. Sunt absolut convins că nu vom avea mari, mari probleme. Vrem să începem negocierile cât mai curând cu putință. Știu că și Consiliul își dorește ca uh, rezultatul să fie obținut în cursul acestui acestui mandat uh, legislativ. Comisia este de acord cu această poziție a Consiliului. Cam atât din partea mea. Vreau să vă întreb dacă aveți comentarii. Domnule Baltazari, doriți să interveniți? Nu. Domnul Coferati. Grazie, qualche rapidissima osservazione. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac o observație rapid. Într-adevăr, e vorba de un raport care pentru care am înaintat anumite amendamente și prin aceste amendamente, de fapt, ceea ce doresc eu să spun este că în momentul în care printre creditori există și angajați a întreprinderii respective, e bine, aceștia trebuie să beneficieze de un sistem preferențial, fără de care anumite persoane s-ar putea să fie în mod dublu penalizate. Deci trebuie să ținem seama de acest aspect și să evităm să adoptăm aceeași regulă pentru toate categoriile, um, pentru că e vorba uneori de persoane care, în mod obiectiv, au o situație total diferită. Și acesta este sensul amendamentului pe care doresc să-l înaintez. În același fel, mi se pare important, în aceeași măsură, mi se pare important să limităm riscul de forum shopping, și anume trecerea de la o legislație, de la o jurisdicție la alta. Trebuie să evităm ca uh, debitorul care este insolvent să nu cumva să găsească o portiță de scăpare alegând o altă jurisdicție sau, mă rog, o jurisdicție care să fie mai favorabilă. Deci, discuția este una foarte deschisă, abordarea este una foarte bună și amendamentele înaintate de către domnul președinte, de fapt, completează raportul, versiunea inițială a raportului. Acum trebuie, evident, să profităm de timpul care ne-a mai rămas la dispoziție pentru a îmbunătăți cât mai uh, clar uh, documentul final. Și, ținând seama de aceste diferențe care există între anumite categorii de creditori care au poziții diferite și ținând seama de toate aceste elemente, cred că, uh, referitor și la forum shopping, cred că vom reuși să ajungem la un rezultat satisfăcător. Că no mi-a con, con la interpretación. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. E adevărat că Există în anumite țări aceste declarații de insolvență care sunt extrajudiciare și care se aplică în mod foarte diferit comparativ cu restul țărilor europene. Deci vreau să vă mulțumesc pentru acest tip de inițiativă și profit de ocazie pentru a spune că am ascultat-o pe colega Lichtenberger în raportul precedent și care a vorbit despre vizita în China și nivelul de poluare urbană uh, în, a orașelor. Uh, e vorba de am putea eventual să facem un raport pe această temă, să facă doamna Lichtenberger un raport pe această temă, sau, mă rog, comisia competentă. Uh, și dacă s-ar face un astfel de raport, eu aș fi mai mult decât interesat să-l primesc, să-l analizez. Letzten. Bună. Bine, încep uh, cu ultima întrebare adresată mie. Aceasta este o problemă care a fost pusă în discuție în special de colegii din Regatul Unit, care nu pot să uh, demareze o procedură de insolvență fără sesizarea unui tribunal. Deci ei ne-au uh, atras atenția asupra acestei diferențe existente între dreptul uh, funcțional în Regatul Unit și uh, celelalte drepturi naționale. Vom încerca să găsim un compromis însă. În al doilea rând, domnule Cofer Coferati, sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, însă să nu uităm că statele membre au diferite uh, maniere de a-i proteja pe angajații ai cărei companii se află într-o, în cadrul unei proceduri de insolvență. Deci există mai multe sisteme și noi trebuie să vedem ce anume putem să facem. Această propunere a noastră nu implică nici pe departe armonizarea, ideea de armonizare, ci vorbește doar despre stabilirea unor reglementări, niște reguli, praguri comune. Ei bine, Uh, vom vedea ce putem face, oricum votăm abia în decembrie, în 17 uh, decembrie, dacă nu mă înșel, și până atunci avem suficient timp la dispoziție pentru a discuta problemele existente și pentru a ajunge la un consens uh, și pentru a putea începe negocierile cu Consiliul. Bun, Atât din partea mea. Acum, în ceea ce privește vizita în China, eu nu am nimic de spus pentru că n-am fost acolo. Alții trebuie să se exprime pe marginea acestui subiect. E drept că trebuie neapărat să auzim un raport cu privire la această vizită, dar vom discuta, vom stabili împreună cu coordonatorii când și cum anume am putea asculta, asculta acest, acest uh, raport. Și cam atât din partea mea. Acesta fiind spus, punctul acesta s-a încheiat. Trecem la ședința coordonatorilor. Da, pentru a începe ședința avem nevoie de coordonatori. Încă lipsesc mulți. Nu văd că nu văd niciun coordonator din partea liberalilor. Doamna Regner este pentru socialiști aici și doamna și doamna Lichtenberger rămâne în sală să găsim un coordonator pentru liberal și atunci putem începe. Good.